a contracara acest uh, război cibernetic sau acest uh, război informatic cibernetic mai degrabă. Și subliniem faptul că se schimbă tiparul de intervenție spunem că lucrurile au evoluat un pic. Nu se Nu se mai folosesc doar uh, pagini de internet foarte populare care să recruteze tineri uh, care se islamizează. Sunt uh, tot felul de pagini obscure care dobândesc popularitate acum. S-au făcut foarte multe, atât în instituțiile UE, și la nivelul organizațiilor europene, cât și în societatea civilă în ultimii doi ani. Noi menționăm toate aceste activități în uh, referiri, în uh, textul uh, raportului. De asemenea, există și un cod de conduită în ceea ce privește dezinformarea și avem și cooperarea transatlantică sau cooperarea cu țări care gândesc la fel cu noi sau Comisia Transatlantică specializată. În a doua parte a acestui raport, ilustrăm diferitele tipuri de dezinformare, proastă informare sau propagandă ostilă. Is dedicated to methods of... Și, de asemenea, vrem uh, să avem garanții că alegerile nu vor fi afectate. Anul 2019 este anul în care vor avea loc peste 29 de runde de alegeri în statele membre UE, inclusiv alegerile europene, desigur, care vor avea loc în luna mai și nu dorim să existe interferențe ale Rusiei în alegerile europene sau în referendumuri, aici sau în altă parte. Trebuie să fim mai rezistenți în fața acestor activități. Indicăm și rolul Stratcom East în acest context și spunem că mai sunt și alte două task force-uri pentru Balcanii de Vest și pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord și uh, statele din Golf. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum, în numele înaltei reprezentante și a vicepreședintei Comisiei pentru Politică Externă și de Securitate, domnul Mimița. Mulțumesc, mulțumesc pentru timpul acordat uh, dezbaterii cu privire la provocările ridicate de dezinformare. Este o chestiune urgentă, mai ales în ajunul alegerilor europene. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit și mai ales raportoarei doamnei Fotiga pentru aceste recomandări uh, care vin uh, chiar la, la timp, la momentul potrivit este o continuare a planului de acțiune privind dezinformarea pe care înaltul reprezentant și Comisia l-au înaintat Consiliul European. Răspunsul la amenințările hibride trebuie să fie o acțiune comună. Noi ne facem treaba și vom continua să o facem, însă statele membre trebuie să depună eforturi în mod colectiv, așa cum a spus și Consiliul European în concluziile sale. Recomandarea susține Uh, principiul universal al uh, libertății de exprimare, precum și al pluralismului media în societățile noastre democratice. Într-adevăr, valorile noastre fundamentale trebuie să se afle în centrul răspunsului nostru la această provocare a dezinformării. Tocmai acesta este spiritul în care am redactat și în care implementăm acum acest plan de acțiune împotriva dezinformării. Raportul cere instituțiilor europene să se asigure că comunicarea strategică a Uniunii Europene devine o prioritate pe agenda europeană și că instituțiile europene și statele membre lucrează mână în mână în combaterea acestor fenomene de dezinformare. Și pot să vă asigur că toate acestea se și întâmplă. Cu toate acestea este un demers pe termen lung care merge dincolo de uh, alegerile europene. Prin urmare, contăm pe sprijinul continuu al Parlamentului European și din punct de vedere bugetar. Cu acest plan de acțiune împotriva dezinformării, creștem numărul de personal uh, din grupurile de lucru pe comunicarea strategică pentru a le permite să detecteze, să analizeze și să expună uh, tentativele de dezinformare pentru a, minim, pentru a reduce la minim uh, consecințele acestora și pentru a îmbunătăți modul în care uh, ne comunicăm valorile și politicile. Săptămâna viitoare vom lansa sistemul de alertă rapidă, așa cum prevede planul de acțiune. Sistemul va facilita um, împărtășirea de către statele membre a datelor, informațiilor și bunelor practici în domeniul combaterii dezinformării. În ajunul uh, alegerilor europene vom avea o conștientizare sporită, vom promova uh, reacțiile comune atunci când va fi nevoie, inclusiv în ceea ce privește campaniile de conștientizare și de întărirea rezilienței societăților noastre. Apreciez susținerea uh, eforturilor făcute de uh, grupul de lucru de task force-ul EastCom uh, și um, tuturor eforturilor făcute în general pentru în, în domeniul combaterii dezinformării. Acest grup de lucru a avut o funcție de pionierat. A catalogat și a îmbunătățit conștientizarea uh, în peste 5.000 de cazuri de dezinformare din surse uh, rusești. Din păcate, numărul acestora va continua să crească și problema nu va dispărea prea curând. Avem obligația colectivă de a Uh, păstra aceste alegeri europene departe de interferențele externe și putem face asta prin, a, prin îmbunătățirea înțelegerii provocării pe care o avem în față, în colaborare cu uh, platformele de uh, rețele sociale și uh, mass media în general. Serviciul European de Acțiune Externă lucrează în acest domeniu în uh, concertare cu Parlamentul European și serviciile implicate. Libertatea de exprimare și libertatea presei continuă să rămână principiile noastre uh, de bază. Dorim să întărim cooperarea în combaterea interferenței externe în colaborare cu partenerii noștri uh, internațional NATO și G7. Cooperarea cu NATO, de exemplu, implică deja uh, comunicarea uh, rapoartelor și informațiilor în acest domeniu, precum și conducerea de exerciții de combatere a amenințărilor cibernetice. Împreună trebuie să promovăm o agendă europeană pozitivă, să investim în comunicarea pozitivă, în uh, diplomația publică. Toate aceste acțiuni sunt cruciale pentru a combate dezinformarea și pentru a promova interesele europene diplomația culturală și economică, cooperarea apropiată între statele membre și între delegațiile Uniunii Europene de pe teren sunt alte instrumente puternice care pot proiecta o imagine pozitivă a Uniunii Europene în restul lumii. Cel mai bun antidot împotriva dezinformării este, pe de o parte, promovarea unui mediu sănătos uh, pentru uh, mass media și, pe de altă parte, uh, diseminarea impactului pozitiv al politicilor europene. Cetățenii europeni au dreptul să ia decizii în baza informațiilor corecte și nu în baza unor știri false. Au dreptul să beneficieze de un mediu, um, de, de, de un mediu mediatic, dacă vreți, pluralist. Toate acestea țin de calitatea democrației noastre și de calitatea Uniunii noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule comisar. Acum

în, mai, în câteva săptămâni, peste două luni, vor fi alegerile europene. Și ca și la Brexit, ca și la alegerea președintelui american și ca și la uh, decizia cu privire la alegerile prezidențiale franceze, vedem ce se întâmplă pe internet și mai ales pe platformele sociale cu dezinformarea, cu uh, articole false de propagandă. Textele sunt formulate în așa fel încât mulți utilizatori vor avea dificultăți în a distinge informația de propagandă, faptul de ficțiune, adevărul de minciună. Salut, prin urmare, faptul că la SAE există un grup special care se ocupă de această temă. Cred însă că e vorba doar de câțiva primi pași deocamdată. Problema pe care o identific eu este următoarea. Evoluția tehnologică este una care e mult avansată față de ce facem noi și, per total, noi încă luptăm cu dezinformarea de ieri, cu mijloacele de alaltă ieri. Deci, eh, mai ales dacă ne uităm în domeniul inteligenței artificiale, ne cutremurăm când ne dăm seama ce vine înspre noi sau ce e deja pe piață. Și, practic, li se pun oamenilor cuvinte în gură mesaje pe care nu a transmis niciodată. Un video fals nu mai poate fi uh, distins de unul adevărat. Și atunci, cum să mai poate o persoană să dovedească că n-a spus ceva în momentul în care există filmulețe care aproape că sunt reale? Mulțumesc pentru redactarea acestui raport, mulțumesc tuturor celor care au activat. A fost ultima mea activitate în această legislatură uh, ca raportor din umbră. Nu voi candida la următoarele alegeri. A fost o plăcere și o bucurie pentru mine să pot construi Europa uh, din Austria venind și sper că acest proces să nu fie marcat de naționalism sau de, de um, ideologii populiste, pentru că doar împreună, uniți, puternici, putem avea o Uniune Europeană care să facă față provocărilor viitorului. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi! Și acum, în numele conservatorilor și reformiștilor, are cuvântul domnul Cernețchi. Panie Comisarul? domnule președinte doresc să o felicit pe doamna fotyga pentru un raport uh, uh, foarte important. noi suntem în prima linie și atunci când ești în prima linie trebuie um, să ai răspunsuri la probleme. Asta este, ai uh, un spațiu mediatic care este deschis uh, exploatării, uh, este deschis uh, exploatării de cei care se luptă împotriva libertății. Sigur că în viața politică există oportunități de a profita de instrumentele pe care le avem la dispoziție. Avem alegeri, acestea pot fi oportunitate, avem Brexitul care poate fi oportunitate de schimbare și mai sunt și alte situații unde știm că se va abuza și uh, ele vor fi exploatate de către dușmanii libertății. Iar dacă vrem să continuăm, nu trebuie să uităm de această importanță a libertății. Mulțumesc. Acum, în numele ALDE, are cuvântul domnul Austrevicius. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, accesul la informație devine cu risc, pentru că întotdeauna este riscul să nu primești informație verificată. Toate statele membre au continuat să nege existența dezinformării și a propagandei ostile și impactul tuturor acestora asupra opiniei publice. Sunt lucruri care trebuie recunoscute, evaluate și apoi trebuie luate măsuri proactive în așa fel încât să fie contracarat efectul acestora. Și trebuie să vedem ce se întâmplă pe nișa aceasta a fake news, dezinformării și a propagandei în Uniunea Europeană, totul fiind alimentat uh, din interior și din afară. Doamnelor și domnilor, sunt diferite feluri de terorism, de la terorismul militar până la amenințarea siguranței sociale. Terorismul informațional este cel pe care trebuie să-l privim ca fiind uh, o amenințare la ordinea publică, la securitate și la fundamentul vieții noastre în societate. Terorismul acesta al informației este direct legat de armamentul hibrid și atacă mințile și inimile cetățenilor noștri. E o bătălie ce se duce acum între elfi și troli. Și pe, ca să avem succes, trebuie să punem problema deficiențelor din East Stratcom. Lipsește expertiza regională, sunt uh, puncte slabe instituționale și altele. Toate aceste lucruri însă necesită decizii urgente, în așa fel încât East Stratcom, acest task force, să devină o structură cu drepturi de pline care să se bucure de sprijin și finanțare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Și acum, în numele verzilor, are cuvântul doamna Rebecca Harms. Mulțumesc, domnule președinte. Față de fostul raport Fotiga, de data aceasta în uh, negocierea noului raport, uh, am reușit să facem mai ușor front comun. Asta pentru că între timp am acumulat uh, experiență cu informația falsă organizată, cu instigarea pe internet, cu propaganda. Țara cu care trebuie să ne confruntăm cel mai des este Rusia nu doar Ucraina a devenit o, un câmp de bătălie. Între timp, Rusia, Kremlinul face eforturi din ce în ce mai mari, cu mijloace din ce în ce mai multe, pentru a atinge și cetățeni din statele europene, cetățeni pe care se întoarcă împotriva uh, propriului guvern. Am văzut cu vestele galbene, am văzut protestele împotriva migranților. Adesea cetățenii sunt instigați și sunt uh, instigați și împotriva Uniunii Europene. Am văzut la Brexit. Uh, Departamentul de Comunicare Strategică pentru recunoașterea și pentru apărarea în fața informației și pro- false și pro- a propagandei este un departament care trebuie să fie consolidat cu mai mulți experți, cu mai mulți bani și este foarte important ca pe viitor acest departament să conlucreze cu autoritățile din statele membre, iar pentru asta trebuie să fie implicate obligatoriu și NATO și serviciile secrete și să nu uităm un alt aspect deosebit de important din acest raport. Presa independentă, pluralismul în societatea democratică reprezintă lucrurile de căpătâi împotriva instigărilor și împotriva propagandei. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Dau acum cuvântul domnului Couso din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut doi ani de la prezentarea acestui raport. N-aș spune nimeni acest lucru. Aceleași acuzații fără dovezi, aceleași argumente bazate pe uh, tot felul de teorii dezacreditate de ani de zile, aceeași miopie când vine vorba de o politică de bune vecinătate cu Rusia și mai rău, aceeași voluntate de a pune vina pentru procese interne din Europa pe actori externi când de fapt electoratul pedepsește partidele majoritare pentru politicile lor neoliberale. Și culmea, acest raport uh, include o referență la un așa numit stat islamic care nu face decât să ne înrăutățească relațiile cu Rusia uh, pentru că se pune egal între Rusia și uh, un uh, stat terorist. Uh, cum e posibil uh, să fie ziariști independenți dacă sunt finanțați de Uniunea Europeană. Acest Parlament face ceea ce critică și nu critică ceea ce face. Mulțumesc și acum, în numele grupului EFDD, are cuvântul domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi este clar că uh, amenințările hibride uh, sunt din ce în ce mai grave și strategice societății noastre. Noile tehnologii au făcut să crească intensitatea, viteza uh, și impactul acestor, acta- acestor atacuri într-un context al interconectării globale. Trebuie să apărăm cu adevărat pe cetățeni de acțiunile potențial nocive ale uh, unor uh, actori terți, state, actori statali sau teroriști chiar. E nevoie de un uh, text uh, mai echilibrat uh, care să vorbească despre dezinformare și um, despre amenințările online, să nu existe o listă cu state pentru că de multe ori sunt și țări care folosesc așa numitele proxiuri comunicarea strategică trebuie abordată în mod holistic și nu trebuie să ne concentrăm doar pe o dimensiune geografică. Pentru că mm, dacă se folosește o terminologie vagă, suntem la limita cenzurii. Uh, intențiile uh, sunt bune, uh, însă um, rezultatul este unul parțial și neeficient. Eh, Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului ENL, are cuvântul domnul Schanfauser. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Fotiga, nu vorbiți cu adevărat de comunicarea strategică ci propuneți măsuri coercitive împotriva unei propagande nedefinite care ar proveni de la țări ostile Uniunii Europene. Vă inspirați din aceeași logică conspiraționistă și aș spune chiar bolșevică, pe care uh, o susține și raportul Calniete. Și vedeți mâna străinilor în spatele oricărei dizidențe față de proiectul europeist. Brexit e vina lui Putin, vestele galbine e vina Moscovei, e urât la Varșovia, e vina rușilor. Astăzi trebuie să dăm dovadă de cenzură pentru a închide gura oamenilor nemulțumiți. Iată, o abordare stalinistă. Ce ne mai așteaptă? Lagăre de reeducare. Așa spuneau și comuniștii. Cine, orice, orice persoană care ni se opune e un trădător. Trădați uh, viziunea unei Europe creștine, o Europa care trebuie să-și regăsească sufletul. Uh, privați Europa de sufletul său rusesc și, practic, de sufletul său pur și simplu. Mulțumesc. Are cuvântul. Avem o um, cartonașă albastru de la domnul Taron. Acceptați? Domnule Taron, puteți să luați cuvântul. Thank you, Mr. President. Mr. Schaffhauser, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Șafazar, sunteți de acord uh, cu mine că această comparație între domnul Caliniete și stalinism este puțin uh, inadecvat, având în vedere că s-a născut în uh, gulagul sârbesc? Aceasta este, aceasta este întrebarea mea. Je, je, eu eu l'occasion am avut ocazia ieri uh, să vorbesc cu doamna Calniete și să vorbesc despre experiența dumneaei din Gulag. Din păcate nu asculta când eu vorbeam. Și am spus că nu trebuia neapărat să avem o intervenție emoțională atunci când vorbim despre Rusia, ci să avem un pic de rațiune. Uh, Și pot să vă spun că m-am opus comunismului și pe 8 septembrie 1989 aici la Strasbourg am reunit toate forțele comuniste înainte de căderea Berlinului. Președintele îl întrerupe pe vorbitor, continuăm dezbaterea, vă rugăm uh, și voi da cuvântul acum domnului Funtulis un minut. Mulțumesc. Haideți să recunoaștem și să spunem adevărul. Propaganda nu e problema aici, doamnelor și domnilor. Uniunea Europeană emană cea mai mare parte din propagandă către cetățenii săi. Vă deranjează ceea ce contravine intereselor dumneavoastră. Noi finanțăm mii de ONG-uri care fac propagandă în diverse direcții în baza valorilor în care credeți voi, fără a întreba pe cetățeni dacă sunt de acord. Și ce e mai grav este că dumneavoastră credeți că cetățenii sunt uh, incapabili să evalueze informația. Aveți uh, o atitudine superioară și încercați să vă impuneți viziunea în fața cetățenilor. Ei sunt liberi, dar doar dacă sunt de aceeași părere cu dumneavoastră, însă cetățenii sunt bine informați și ei pot să decide nume personal. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Dau cuvântul acum doamnei Calniete. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. O recomandare care trebuie repetată din nou și din nou este faptul că Uh, urgent, Task Force-ul Stratcom trebuie să devină unitate permanentă, structurală a Serviciului de Acțiune Externă și să primească resurse uh, financiare și de personal adecvate. În al doilea rând, trebuie să sprijinim activitatea Fondului European pentru Democrație, care are obiectivul de a sprijini mass media independentă în limba rusă în vecinătatea UE și în UE. Și în al treilea rând, toate partidele politice din UE trebuie să fie transparente în legătură cu uh, donatorii lor, mari și mici. Alegătorii trebuie să știe ce partide sunt finanțate direct sau indirect de serviciile secrete ruse sau de firme globale pentru a servi interese străine și nu întotdeauna democratice. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Julie Ward. Propaganda. Propaganda împotriva Uniunii Europene nu este numai despre uh, eurosceptici extremiști, ci uh, este vorba despre intenția de distrugere a unui proiect de pace, proiectul european. Acest fenomen uh, este legat de Rusia și de alte țări care nu împărtășesc valorile noastre europene cu influența pe care au avut-o asupra referendumului Brexit, acești agenți externi pot avea o influență masivă și asupra alegerilor europene. În acest sens, companiile de IT trebuie să investească mai mult în combaterea propagandei și uh, trebuie să-i sensibilizeze pe utilizatorii de platforme pentru a elimina uh, boții automați. Uh, de asemenea, trebuie să acționăm mai mult și la nivel uh, politic. De exemplu, um, un deputat de extremă dreaptă din Franța a uh, oferit un loc de muncă fiicei uh, lui Vladimir Putin, un lucru care nu ar fi trebuit să fie în Parlament, ar trebui să fie permis.

vă mulțumesc. Mulțumim, urmează acum domnul Pițula, un minut. Skandal Cambridge Analytica jasno potvrđuje razmjere vanjskog utjecaja na... Scandalul Cambridge Analytica confirmă felul în care alegerile și referendumurile pot fi influențate. Așteptăm uh, informații de la Londra și vedem care este rezultatul acestor intervenții. Să nu uităm uh, influența Rusiei pe platformele sociale, valabil și pentru Parlamentul European. Nu este o agendă pentru o Uniune Europeană mai puternică, ba din potrivă. Trebuie să vedem cum se influențează, cum se face influențarea și zonelor de vecinătate, în Ucraina și în Balcani. Nu vine însă totul din partea Rusiei. Fake news vine și din vest și din altă parte și obiectivul este mereu același, acela de a slăbi instituțiile europene democratice. Ce propunem noi în ajunul alegerilor este să oferim cetățenilor europeni informații reale. Ele vor fi cruciale în proiectul european. Mulțumim foarte mult, domnul Kovacev. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, avem o, un adevărat război hibrid care ne amenință și avem instrumente care nu sunt suficiente. Sunt de acord că acest task force, task force uh, Stratcom trebuie să fie susținut, să aibă un, personal suficient, resurse și finanțări suficiente. În Bulgaria mm, avem acest gen de structură uh, și sub uh, uh, egida Mariei Gabriel, guvernul bulgar a propus o astfel de entitate care să promoveze jurnalismul de investigație și combaterea propagandei. Trebuie să sprijinim toate organismele care se implică în combaterea știrilor false. Uniunea Europeană însă uh, nu este perfectă. Uh, da, trebuie să fim critici, dar nu trebuie să permitem această uh, propagandă ostilă din partea țărilor terțe. Mulțumesc, domnul Galer. Mulțumesc. Voiam să-i spun domnului Eugen Freund că îi sunt, că sunt 100% de acord cu domnia sa, din păcate nu mai e acum. Însă, în două minute reușit să nu menționeze Rusia. Poate e o, ceva specific austriac, dar pe mine mă deranjează. Eu vreau să spun problema pe nume. E Rusia. Rusia vrea să ne destabilizeze. Vrea să slăbească mainstream-ul și o face cu orice preț. Timpurile în care Rusia sau fosta URSS avea o proprie ideologie s-au uh, terminat. Și acum uh, trebuie să sporim uh, rezistența propriei noastre populații. Să vedem unde curg uh, banii pentru a-i susține uh, pe cei care diseminează ideologia, domnule Schaffhauser. Uniunea Europeană ar putea juca, juca aici un rol coordonat și uh, Mă bucură foarte tare și îmi doresc uh, să fie consolidat grupul eStratcom și să aibă o rețea de experți în statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președintele. Domnul Rangel uh, avea cuvântul, dar nu e în sală. Prin urmare, dau cuvântul un minut domnului Cucan. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Europa se confruntă cu o amenințare, dras, amenințare gravă la adresa democrațiilor noastre uh, și trebuie să se argumenteze cu fapte împotriva minciunilor. Propaganda și dezinformarea din țări terțe devine din ce în ce mai problematică. Trebuie să ne apărăm valorile și să luptăm împotriva acestor atacuri cibernetice este o problemă care ne confruntăm și în Uniunea Europeană și în regiunile de la granițele noastre, în Balcanii Occidentali și în vecinătatea estică. Task, Force-ul Statcom la Serviciul de Acțiune Externă trebuie uh, să fie orientată regional, uh, trebuie să fie bine finanțată și să beneficieze toate resursele necesare uh, și să coopereze cu organisme europene, cum ar fi delegațiile UE din țări terțe. Contracararea acestor dezinformări și acestei propagande ostile trebuie să fie o prioritate nu doar acum la alegerile europene, ci și pentru viitoarea comisie, pentru viitorul Consiliu și viitorul Parlament. Trebuie să facem o treabă mult mai bună în a comunica valorile europene și politicile noastre, altfel democrațiile noastre riscă să nu supraviețuiască acestor presiuni externe. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Chela. Dziękuję bardzo Mulțumesc, domnule președinte. Grupul de lucru Stratcom a condus la rezultate foarte bune. A analizat și depistat modul în care funcționează informațiile pro-Kremlin. Transformarea acestui grup într-o structură cu personal și cu fonduri suficiente este indispensabilă. în afară de acest grup există un alt task force specializat pe uh, Balcanii de Vest uh, și uh, este nevoie de îmbunătățirea capabilității și a răspunsului comun din partea instituțiilor europene. Nevoie de o mai bună cooperare cu sectorul privat, de conștientizare la nivel public, de campanii de educație și de informare uh, și de resurse adecvate pentru toate aceste instrumente. Și sarcina Comisiei este să uh, coordoneze aceste activități prin intermediul rețelei europene. Președintele, mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ștețina. Mulțumesc. Raportul doamnei Fotiga acoperă 38 de recomandări ale Consiliului și recomandările ale înaltei reprezentante. Vrem să contracarăm propaganda din terțele state, dar unul dintre aspectele cele mai importante apare la litera H în raport și anume sensibilizarea față de uh, interferențele Rusiei. În 2014, domnul Gerazimov, uh, un general rus, a prezentat noul armament uh, hibrid și a spus că Cuvintele plasate strategic sunt mai puternice decât uh, rachetele sau misilele. El, uh, când spune cuvinte, se referă la minciuni. Minciunile au devenit o parte a politicii Kremlinului și a sosit momentul ca noi să fim conștienți de asta. E un război hibrid pe care îl pierdem la ora actuală cu Rusia. Am pierdut uh, acum uh, războiul uh, um, și nu mai luptăm cu armele din trecut, Rusia nu este aliatul nostru, este dușmanul nostru. Mulțumim foarte mult! Doamna Andrichiene nu este, prin urmare are cuvântul doamna Șuița. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Pa u svakom slučaju sam zabrinut. Mulțumesc, domnule președinte. Dezinformarea și știrile false Um, care au loc în Uniunea Europeană vin din țări terțe și acest fenomen trebuie să ne îngrijoreze. Iată de ce sprijin cu adevărat acest raport care propune să ne coordonăm pentru a lupta împotriva acestor știri false. Bineînțeles, trebuie să acționăm la nivel național, dar internetul nu cunoaște frontiere. Așa că Dimensiunea transfrontalieră a internetului trebuie să ne facă să ne coordonăm între noi. Propaganda rusească um, are consecințe foarte negative, cu siguranță a influențat referendumul din Regatul Unit și cu toți avem de suferit de pe urma acestor, acestui rezultat, atât noi cât și cetățenii britanici, indiferent ce cred unii. Este foarte important să nu permitem unor părți terțe să influențeze alegerile, mai ales acum înainte de alegerile europene. Are cuvântul domnul Zdroievski. Mulțumesc. La începutul mandatului actual am vorbit despre acest uh, război hibrid care necesită soluții hibride, iar răspunsurile hibride sunt deosebit de complexe. Elementele fundamentale ale acestui răspuns corect ar trebui să includă combaterea propagandei și a dezinformării, dar și asigurarea siguranței cibernetice, măsuri de educație și de cooperare, ceea ce raportul numește cooperare strategică. Dar trebuie să vă spun că sunt puțin dezamăgit de abordarea Comisiei și raportul din 2016 și raportul de acum vorbește de inițiative care nu vin de la comisie. Iar comisia ar trebui să fie în prima linie, uh, fie că e vorba de securitatea cibernetică sau de combaterea dezinformării. Uh, faptul că rămâne în urmă nu este deloc un semnal bun. Comisia Europeană doar reacționează și asta prea târziu față de probleme care apar în sfera publică. Cele 40 de recomandări enunțate aici sunt bune, sunt bine redactate și vin la momentul potrivit și este foarte important să nu mai întârziem. Președintele, ajungem acum la intervențiile CHDI. Văd că domnul Rangel s-a întors. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, îmi cer scuze, domnule președinte, dar uh, aveam o reuniune cu domnul Barnier. E foarte ocupat uh, domnul Barnier la ora actuală. Nu mi-a fost, uh, deci, cu putință să fiu aici la timp. Amint, o seguinte. Aș um, dori să spun că chestiunea propagandei și mai ales a propagandei care are mai ales obiectivul uh, de a induce cetățenii în eroare care merge mână în mână cu uh, discuția în legătură cu știrile false, este dominată de o singură țară astăzi. Trebuie să acționăm hotărât, trebuie să blocăm orice posibilitate uh, de a permite unor țări terțe care au interese strategice uh, Um, împotriva noastră să ne influențeze alegerile, dezbaterile și referendumurile. Iată de ce salut atitudinea Comisiei care dorește să lupte împotriva acestui tip de acțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Tomașici un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Războiul hibrid nu este un lucru nou, dar tehnologiile noi au deschis canale noi, este foarte ușor să ajungi astăzi cu propaganda la oameni, iar încrederea cetățenilor în instituții este la un punct jos uh, istoric și Europa nu mai prea are marja de manevră sau și-a pierdut marja de manevră pentru a ajunge la cetățeni. Susțin recomandările din acest uh, raport. Într-o democrație dezvoltată ar trebui să fie foarte clar, ar trebui să se accepte și critica la adresa UE, la adresa leadership la adresa statelor membre. Nu orice opinie critică înseamnă activitate ostilă. Și doresc să subliniez acest aspect pentru că deja de ceva vreme încoace trebuie să ne aplecăm la opinia cetățenilor și să ne aliniem deciziile în funcție de nevoile acestora. Mulțumesc. Are cuvântul domnule Pite Deos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La ora actuală, când tehnologia evoluează atât de repede, tehnicile de propagandă se pot și ele dezvolta în moduri foarte diferite mai ales prin uh, diseminarea de uh, știri false. Și ca o democrație să poată să facă față acestei, acestei propagande ostile, ea trebuie să vorbească cetățenilor uh, cu onestitate și nu să îi atace pe jurnaliștii care dezvăluie scandaluri. și putem vorbi cetățenilor uh, prin intermediul presei scrise, prin radio, prin, televizor, prin televiziuni, însă uh, canalele publice audiovizuale devin deseori instrumente de propagandă în mâna guvernelor. În cazul nostru, acolo, de exemplu, nu sunt niciodată invitați uh, uh, deputații din mișcările op- de opoziție. Mulțumesc! Sosiaalisessa ja perinteisessäkin mediassa yleistyvä disinformaatio uhkaa kansanvaltaa. On tärkeää, että... E foarte multă dezinformare în presă, ceea ce amenință democrația este foarte important ca oamenii să primească informație corectă ca să poată lua decizii informate când votează. Facebook și alte platforme sociale au o mare răspundere în momentul în care detectează dezinformarea și o înlătură. Influențarea oamenilor prin dezinformare trebuie să fie contracarată cât mai rapid și asta înainte ca informația falsă să fie propagată. Iar forumurile de pe internet uh, trebuie să spună foarte clar cine se află în spatele conturilor false, în spatele conturilor de publicitate. Toate acestea trebuie înlăturate cât mai repede posibil. Schimbarea tehnologică este rapidă și este din ce în ce mai ușor să faci filmulețe false și să distribui știri false. Trebuie însă să combatem acest fenomen, inclusiv prin educație, prin alfabe alfabetizare media, ceea ce este cheie în acest uh, subiect. Mulțumim foarte mult, domnul Marias. Domnule președinte, discutăm despre dezinformare, despre propagandă și despre fake news. Dar aceste recomandări ar trebui aplicate și în cazul Parlamentului European, pentru că Parlamentul European um, a permis unor firme uh, de uh, sondaje uh, să facă un sondaj în numele său, dar în loc să facă sondaje, aceste firme au reunit doar sondaje din statele membre pentru a pentru a uh, face previziuni pentru rezultatul alegerilor europene. Eh, este o eh, formă inacceptabilă de propagandă. Sunt știri false. E vorba de propagandă împotriva unor eh, eurodeputații. Este o propagandă care trebuie condamnată și care emană chiar de la Parlamentul European și vă cer să luați poziție în legătură cu ceea ce se întâmplă. Haideți să spunem nu știrilor false nu putem accepta ca uh, firme care fac sondaje să spună că cu tare sau cu tare deputat uh, va, fi ale, va fi reales sau nu. Este inacceptabil ce se întâmplă. Mulțumesc pentru acest discurs pasionat. Ultimul vorbitor la CashDI este domnul Karski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący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 presă, nu trebuie să uităm și de dezinformarea care circulă aici, în această dezbatere, în acest Parlament. L-am auzit pe domnul Schaffhauser uh, propagând aceste uh, știri false, uh, murdărind uh, memoria uh, papei Ioan Paul al II-lea. Se consideră un uh, discipol al papei. Uh, și cu toate acestea, îi încalcă învățămintele. Trebuie să-i condamnăm pe toți cei care acționează în acest mod. Sunt sigur că discursul domnului Schaffhauser va fi difuzat peste tot uh, și va fi considerat de mulți ca discursul central al acestei uh, dezbateri. Iată o dovadă clară de dezinformare, de uh, uh, uh, diseminare de adevăruri false pe care nu toată lumea poate să le distingă ca fiind false. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, domnul uh, comisar Mimița pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. A fost un schimb util de opinii. Mulțumesc, doamne raportoare Fotiga și eurodeputaților pentru intervenții. Ce concluzii trag eu în urma acestei dezbateri? Că avem cu toții un interes uh, comun să ținem piept aceste provocări cu interferențele străine și cu proasta, și dezinforma- proasta informare, dezinformarea în ajunul alegerilor europene. A fost o altă oportunitate de asemenea pentru a spori sensibilizarea față de acest subiect și închei reiterând aprecierea pe care o am față de rolul Parlamentului în a menține pe ordinea de zi acest subiect important. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În încheiere, doamna raportor Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Dezinformarea otrăvește mințile și conștiințele persoanelor afectate. Cel mai bun exemplu uh, sunt acuzațiile împotriva unor persoane ca Sandra Caniete și cu mine. Putin este cel care practică politica lui Stalin, nu noi. Și sunt fani cunoscuți ai lui Putin în acest uh, hemiciclu. Aș dori să mulțumesc foarte călduros tuturor raportorilor din urmă. Contribuțiile lor au fost excelente. Uh, știu că subiectul este mult dezbătut în fiecare grup, grup politic. Cred că rezultatul final va contribui um, la lupta um, instituțiilor europene împotriva propagandei ostile. Doresc să mulțumesc în mod deosebit lui Charles Stanock, care m-a ajutat într-o perioadă foarte dificilă de pregătire a acestui raport, când am avut probleme de sănătate. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Dezbaterea s-a încheiat în legătură cu acest raport și votul va avea loc mâine. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o dezbatere comună în legătură cu Afganistanul. Mm, doamna Fotiga este uh, raportoară. E vorba de uh, parteneriatul dintre UE și Afganistan. Doamna Fotiga a pregătit raportul în legătură cu uh, acordul de, de cooperare și parteneriat și dezvoltare între UE și Afganistan. Voi începe prin a da cuvântul doamnei Fotiga pentru patru minute. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan a fost semnat în februarie 2017. într-un mod parțial și provizoriu și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2017. Consiliul a decis ca acest acord să rămână unul mixt. Statele membre uh, și Afganistanul fiind uh, implicate în procesul de ratificare. Situația din Afganistan uh, este critică, continuă să fie dificilă. Peste 56% din teritoriul său se află sub controlul guvernului afgan. Uh, ceea ce înseamnă că peste 65% din populație se află și ea sub controlul guvernului. Azi... Uniunea Europeană uh, a Uh, furnizat uh, ajutor umanitar în uh, valoare de peste 3,66 de miliarde de euro și Reformele au continuat începând cu 2014 și intenționăm să furnizăm o sumă suplimentară de 1,4 miliarde pentru a contribui la stabilizarea acestei țări. De asemenea, contribuim și la operațiunea FIAS, operațiunea NATO, în care sunt implicate mai multe state, dintre care și uh, țara mea natală, ceea ce a contribuit la evoluția situației de securitate. după apariția uh, grupului statului islamic uh, provincia uh, Khorasan, de asemenea și alte astfel de operațiuni uh, continuă să facă situația locală să fie fragilă și vulnerabilă. Acest acord uh, de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea se concentrează pe domenii ca statul de drept, buna guvernanță, drepturile omului, stabilizarea economică și socială. Trebuie să recunoaștem și să uh, apreciem realizările bune reflectate în statistici. Uh, accesul la serviciile de sănătate datorită asistenței europene a crescut de la 9% la 57%, un progres enorm speranța de viață a crescut de la 47 la 60 de ani. Uh, de asemenea, accesul la uh, educație este mai mare, uh, participarea la alegeri și um, capacitarea femeilor s-au îmbunătățit și ele. Toate acestea sunt realizări importante pentru această țară. Acordul a fost semnat de Federica Mogherini vicepreședinte și înalt reprezentant și de către ministrul de finanțe al Afganistanului în prezența președintelui acestei țări. Noi, parlamentarii europeni, regretăm că informațiile privind uh, negocierile acestui acord au ajuns până la noi e mult prea târziu și numai după ce s-a semnat acordul, deși rolul nostru, în conformitate cu tratatul, este de a participa la procedura de consens cu privire la acest acord. Acordul este pe care îl salut, îl sprijin și sper că va avea un vot pozitiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și acum aș dori să dau cuvântul uh, domnului comisar. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Dați-mi voie să încep prin a